Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Întrucât uh, avem o ședință foarte plină în această dimineață, vă rog să începem. Bună dimineața. Vă rog frumos să luați loc. Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru înțelegere. I begin with... Am să încep ședința noastră de astăzi a Comisiei Regii cu adoptarea ordinii de zi. Aveți observații sau comentarii pe marginea ordinii noastre de zi? Nu? Mulțumesc. Atunci, înseamnă că ordinea de zi poate fi considerată adoptată. În al doilea rând, aprobarea proceselor verbale ale reuniunii din 3 decembrie 2018. Documentul e disponibil online. Ca de obicei, dacă nu există obiecții, vă propun să uh, obiecții pe parcursul științei noastre, acest proces verbal din 3 decembrie deci să fie adoptat. Nu am uh, comunicarea ale președintei astăzi. Trebuie să acordăm timpul necesar muncii noastre și punctul 4 de pe ordinea de zi. Acum. E vorba de un raport pregătit de Comisia noastră Regi în ce privește continuarea programelor de cooperare teritorială PIS 4, Irlanda, Regatul Unit. Și Regatul Unit, Irlanda, Irlanda, Irlanda de Nord, Scoția, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Brexitul, în ciuda Brexitului, programele de cooperare teritorială Peace for War continua, deși nu e limpede dacă Marea Britanie va ratifica sau nu acordul de retragere. Retragerea fără acord va provoca dificultăți în special în Irlanda de Nord, în zona de frontieră, deoarece acordul din Vinerea Mare, ce garanta pacea, depinde de apartenența ambelor uh, Irlande, ca să spun așa, la Uniunea Europeană. Ca atare, s-a introdus o propunere pentru a obține o derogare ce să permită continuarea programului Peace 4 și celelalte programe de cooperare, Marea Britanie-Irlanda, cel puțin până la finalul perioadei în curs, 2014-2020. Celelalte 13 programe de cooperare în care uh, ia parte Marea Britanie și care nu afectează Irlanda de Nord nu vor beneficia de aceeași excepție, de aceeași derogare. Propunerea Uh, va oferi finanțare Irlandei de Nord pentru a uh, continua potrivit regulamentului Interreg. Mai mult decât atât, nu mai mult de 20% din bugetul unui program de cooperare poate fi cheltuit în afara UE. Deci această clauză nu se va aplica acestor două programe citate, în măsura în care cheltuielile în Irlanda de Nord al minter ar fi restricționate. Și suntem sub presiunea timpului deoarece, pe, ca să permitem finanțării să continue, este esențial ca și legislația să fie adoptată și să intre în vigoare înainte de 30 martie. Comisia noastră a trimis o delegație în Irlanda de Nord în martie 2018 și au urmărit ce se întâmplă acolo prin raportul de implementare pregătit de domnul Voigt. Una din concluziile cheie a fost că mm, Peace for trebuie menținut ca program și după Brexit, indiferent care este contextul. Potrivit deciziei coordonatorilor de săptămâna trecută, ca raportor, eu propun ca acest regulament să fie adoptat potrivit articolul 50 al alineatul 1, adoptare prin procedura simplificată fără amendamente. Uh, proiectul de raport a fost distribuit uh, către fiecare dintre dumneavoastră prin e-mail. Înainte să propun adoptarea acestui regulament, dorește cineva să ia cuvântul? Domnule Von, vă rog, aveți cuvântul. Pe scurt, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru raport și îl salut. Cum ați spus, trebuie să vedem ce se întâmplă cu finanțarea în Irlanda de Nord după 2020 și misiunea noastră în Irlanda de Nord am putut constata noi înșine cât de important programul Peace 4 este finanțarea lui pentru comunități care acum s-au apropiat unele de altele și uh, lucrurile sunt tot mai relevante, mai ales după evenimentele în această săptămână și ce s-a întâmplat la Derry. Mi s-a spus că există o posibilitate de tensiuni care vor spori. Pentru mine, asta arată că mai mult ca niciodată uh, importanța acestui raport și a finanțării programului Peace for este foarte, foarte important, deci susțin raportul și sper ca derogarea să meargă și mai departe de data prevăzută în raport. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy, vă rog. Mulțumesc în același spirit ca și colegul Von. Știți că am făcut o vizită pe teren și am vorbit de acest program Peace for și am susținut în repetate rânduri prelungirea acestuia. Dar când vezi cât de fragilă e situația pe teren și cât de mult e nevoie de acești bani, e o muncă foarte dificilă, pot să vă spun. Ce fac ei cu banii? De exemplu, au programe în școlile primare. Pun copiii din comunități diferite să facă sport împreună. Nici nu vă puteți imagina cât de importante aceste programe și aceste operațiuni la nivel local sunt. Noi am mers și am vorbit cu oamenii, toată lumea spune, da, sunt în programul Peace 4 și totul e ok. Uh, vechile povești par să fie uitate, <laughs> dar iată ce am auzit uh, recent de la Londra, anume că uh, riscă să modifice acordul din Vinerea Mare, este o situație care ar putea deveni instantaneu explozivă, cu o revenire înapoi la tensiunile din trecut. Nici nu ne putem imagina. Iată de ce sunt de acord cu procedura simplificată, cu propunerea dumneavoastră, doamnă președinte, vă susținem și, ca să fiu sincer, nu e vorba doar de acest program pentru pace, PIS, ci și de Interreg, pentru că e de văzut cum liceele și universitățile de ambele uh, părți ale frontierei conlucrează, indiferent unde e locația exactă a uh, instituției. Uh, mai întâi programul Peace for, dar și toate celelalte instrumente transfrontaliere sunt extrem de importante în regiuni care nu sunt foarte, foarte populate. Deci aceste lucruri trebuie să menținute, deci încă o dată susținere totală. Mulțumim foarte mult. Domnul Iacovcici, vă rog. Dozvolite mi da... Mulțumesc, doamnă președinte. Ca membru acestei delegații care s-a deplasat în Irlanda de Nord și ca cineva care a văzut cu ochii săi ce s-a petrecut în Irlanda de Nord și amenințările care pot reapărea dacă cumva acordul de Vinerea Mare e pus sub semnul întrebării, aș vrea să spun că vin și eu într-o zonă care a cunoscut războiul, provin din fosta Iugoslavie și suntem foarte sensibili la vărsarea de sânge. Știm ce înseamnă. Iată de ce nu aș vrea să văd întâmplându-se ceva similar pe teritoriul european. Am văzut cât de fragile sunt relațiile în Irlanda de Nord, dar pe de altă parte aș spune că am fost încântat să văd că printre tineri există multă satisfacție, printre tinerile generații care um, declarau că doresc să trăiască, să conviețuiască împreună în pace. Noi, ca Uniune Europeană, ori de câte ori avem proiecte transfrontaliere cu state terțe și Marea Britanie va deveni un stat terț în curând, deci în orice alt fel de programe cu state terțe, ei bine, ele trebuie menținute și asta se aplică și în cazul de față. E o perioadă extrem de importantă, un moment foarte important și aș vrea uh, să susținem cu toții uh, raportul, propunerea comisiei, îi susțin pe toți cei care în Marea Britanie doresc ca pacea să continue și susțin și populația Irlandei de Nord. President, uh, this report is in... Mulțumesc, doamnă președinte, uh, spune domnul Howard. Um, salut acest raport și îl susțin. E un timp plin de pericole pentru Irlanda de Nord, dar și pentru Republica Irlanda, la fel ca și pentru Marea Britanie și unele din discuțiile din presa britanică vă temeți ca și mine de informații precum și de dezinformații. Irresponsabil din partea oricărui guvern și unui partid să vorbească despre uh, acorduri cu amprenta ONU de uh, acorduri unilaterale. Eu condamn o astfel de atitudine unilaterală și cred că și colegii mei o fac. Nu e ceva ce Marea Britanie poate să facă în mod unilateral. Oricine uh, consiliază biroul de presă al guvernului britanic uh, nu face decât să genereze conflict, așa cum am văzut și în ultimele săptămâni. ne expunem unor riscuri. Sper totuși că lucrurile se vor aranja. Sper să nu fie necesar, dar dacă mă uit uh, în altul 66A și socotim uh, pagubele economice pe care le, vor, uh, le va aduce Brexitul, Cine va suferi cel mai mult? E bine, tocmai Irlanda, pentru că e atât de strâns legată de Marea Britanie în termeni economici. Iată de ce sperăm foarte mult ca măcar acest program Peace Force să continue să susțină procesul de pace pe teren între Irlanda și Irlanda de Nord. Mulțumim, domnule Howard. Doamna Anderson, vă mă rog. Vreau să vă mulțumesc, doamnă președinte, la fel și colegilor, pentru contribuțiile um, și de astăzi. Eu vin chiar din Derry. Vin din cartierul din care provenea și victima ultimelor uh, evenimente din weekend. Ieri au existat și jafuri în oraș lucruri pe care nu le-am mai văzut în orașul nostru de foarte mulți ani. Sunt fost, fost implicată în conflict, așa cum mulți colegi știu, am fost și în închisoare și m-am luptat în fiecare zi de la eliberarea mea din închisoare pentru a menține procesul de pace. Comportamentul irresponsabil al guvernului britanic și um, faptul că sunt gata să arunce la gunoi un acord bun este un scandal și există multe, multe neliniști, foarte adânci temeri. Am fost la uh, Derry, la Belfast, m-am întâlnit cu oamenii și fondurile Interreg și fondurile din programul PIS au permis acestor comunități să progreseze. Uh, Uh, într-un ritm foarte lent pe această temă a reconcilierii, deci pot să vă spun, salutăm acum acest raport care se asigură de continuarea finanțării unor programe vitale pentru pace, uh, Peace for și Interreg. Uh, vorbim de 13 programe de cooperare, dar sunt multe altele din RDF, DSF, organizațiile pentru femei au nevoie disperată să poată să lucreze împreună și sper să discutăm despre aceste lucruri atunci când vom analiza pagubele economice aduse de Brexit. Vorbim de un acord internațional, iar guvernul britanic nu poate în mod unilateral să abandoneze acest acord, deși dorește să o facă pentru că uh, partidul uh, DUP uh, care urmărește să anihileze acest acord uh, uh, de pace mm, uh, susțin acum pe mei și practic e scopul lor de a distruge acest acord. Deci în timpul care ne rămâne aș reaminti colegilor de capitolul 2 a acordului din Vinerea Mare, care reglementează situația frontierei nu se poate ca o parte a insulei să fie în UE și cealaltă nu. Trebuie ca acordul din mare să se aplice întregii insule. Și v-aș ruga, dragi colegi, să dedramatizăm, ca să folosesc uh, o sintagma lui Michel Barnier. Acest acord din Vinerea Mare nu uh, uh, poate fi susținut doar parțial cetățenii din Irlanda de Nord se uită la ce facem noi aici, toți s-au săturat de Marea Britanie, își dau seama că lor nu le pasă și deci toți ochii lor sunt îndreptați către noi. Iar prevederile există, ele sunt acolo în acord. Deci UE trebuie să trimite un semnal foarte clar Irlandei de Nord pe 29 aprilie. Vorbim de un proces democratic nu ce s-a întâmplat în weekend în orașul nostru sunt acte condamnabile, dar mă gândesc la procesul democratic, la progresul democratic care va avea loc dacă dorim să reunim uh, Irlanda. Și tot ce vă rugăm este să permiteți cetățenilor să deschidă această conversație, să facilitați această dezbatere. Și ei au dreptul să decide în ce Uniune uh, vor să intre. ei își doresc să mențină relația cu UE. Mulțumim foarte mult, spune președinta. Nu am auzit până acum nicio obiecție în ce privește acest raport. Ca atare, decizia Comisiei Regii pentru o derogare care să permită continuarea programelor de cooperare teritorială până în 2020, consider că Raportul e adoptat și, din nou, cred că ne-am făcut treaba susținând programele de cooperare teritorială în Irlanda de Nord, mai ales în contextul deciziei ce aparține Comisiei noastre regii. Raportul e ca atare adoptat și acum trecem la votare, începând cu Avizul Comisiei Regi începește de, uh, descărcarea de gestiune 2017, bugetul general al UE, Comisia Europeană. Am pregătit acest aviz pentru Comisia Cont, care e competentă pe fond. Eu sunt raportor pentru aviz și raportul, proiectul de raport a fost discutat Amendamentele au fost depuse până pe 6 decembrie, am primit 10 amendamente și acum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 abțineri, se adoptă. Iar acum trecem mai departe la votul final, vot electronic, deschid votul. Închid votul. Avizul se adoptă cu majoritate de plină. Vă mulțumesc! Acum mergem mai departe și votăm raport, a, proiectul de aviz pentru prevederile comune pentru perioada 2021-2027. După cum știm cu toții, este unul dintre cele mai importante voturi din comisia noastră în cadrul acestui mandat parlamentar. Raportorii numără asistenții parlamentari, consilierii și personal de la secretariat au lucrat timp de săptămâni la pregătirea acestui vot țin cont de numărul foarte mare de amendamente, și anume mai mult de 2000 de amendamente, plus, evident, cele de la comitetele respective, și anume 10 avizii din partea comisiilor, vom petrece foarte mult timp cu acest vot. De aceea, sugerez să luăm pauze de 10 minute, să luăm pauze de 10 minute, vă voi spune eu când va fi pauza, în funcție de cum decurge votul. vom petrece toată dimineața cu acest vot. Și înainte de a începe, dau cuvântul coraportorilor. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. După cum uh, s-a spus deja, s-au înaintat foarte multe amendamente. A trebuit să luăm în calcul de asemenea și amendamentele din partea numeroaselor comisii care au emis avize pe subiect. A fost o colaborare intensă, dar foarte bună cu raportorii din umbră. Vreau să le mulțumesc tuturor, nu doar raportorilor din umbră, ci și secretariatului regii, colaboratorilor de la grupuri, asistentelor și asistenților, fără sprijinul acestora și fără nenumăratele ore suplimentare ale lor, ar fi fost imposibil să ajungem la votul de astăzi. Obiectivul nostru, obiectivul celor doi uh, raportori, este să începem negocierile cu statele membre cât se poate de repede la un nivel cât mai înalt. Cred că este obligația noastră, în calitate de eurodeputați față de regiuni, să negociem cât se poate de repede. Consiliul uh, și-a demonstrat deja disponibilitatea de a discuta cu noi, de a intra uh, la trilog referitor la programe. Este important cât se poate de repede să finalizăm aceste două domenii pentru a le oferi regiunilor posibilitatea de a începe să se gândească și să-și structureze programele operaționale. Iată de ce am o rugăminte la adresa colegilor și colegilor noștri. Am ajuns la peste 100 de amendamente de compromis după cum uh, o spune și cuvântul compromis, nu mulțumește pe toată lumea. E clar, uh, nu se regăsește 100% ce a contribuit fiecare, însă în cele din urmă este un compromis, iar Parlamentul nostru se demarcă prin faptul că avem o cultură în care ne ascultăm unii pe ceilalți și suntem deschiși la compromisuri. Îi rog așadar uh, pe colegi, chiar dacă în cele din urmă nimeni nu e 100% fericit, totuși la votul final să sprijine acest raport pentru ca în acest fel să ne putem prezenta în plen cu un sprijin al uh, unei majorități ample pentru că în acest fel să putem spune că Comisia Regii sprijină politica regională, lucru care în ziua de astăzi nu este întotdeauna de la sine înțeles. Pentru că în acest fel să putem vota în plenul din februarie pentru a iniția negocierile. V-aș ruga așadar să treceți peste ultima umbră de rețineri pe care ați mai putea avea și să sprijiniți această colaborare și la votul final. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. Novak. Vă mulțumesc foarte mult. Acum domnul Novakov. Stimați colegi, cu un an în urmă, mulți dintre asta nu credeți că vom ajunge până în acest punct și anume să putem vota în plenară. Și mă bucur să vedem că mulți v-ați schimbat opinia, ne-a susținut și mulțumit eforturilor comune pe care le-am depus cu toții, am ajuns acum la acest vot în comisie avem această șansă unică de a merge mai departe, face progrese și a vota în plenară pentru a începe negocierile imediat a doua zi, ceea ce a fost confirmat și de președinția română. Cred că avem obligația să răspundem la toate întrebările și cererile beneficiarilor din toate regiunile Europei și trebuie să garantăm că am făcut tot posibil, tot ce am putut pentru următoarea perioadă de programare care începe pe 21 ianuarie 2021. Vă rog să ne susțineți. Vă rog să votați în favoarea compromisurilor și după aceea la votul final pentru raport și să votați și la următoarea plenară din, de la Strasburg, ceea ce va reprezenta o victorie comună împotriva timpului, nu împotriva altcuiva. Eu cred că se poate. A fost nevoie de foarte multe eforturi și multă muncă pentru a include toate punctele de vedere într-un document echilibrat, pentru ca toți să poată vedea reflectate propriile interese, propriile cereri și cele ale celor pe care reprezintă. Eu cred că am reușit, începând cu regiunile alpine, regiunile rurale, fermierii, regiunile mai puțin dezvoltate, cele aflate în tranziție, cele mai dezvoltate. Toate aceste interese sunt reflectate în raport interesele tuturor cetățenilor. De aceea vă rog să ne susțineți și sper că vom obține majoritatea, votul final și că vom putea ajunge în plenară. Mulțumesc foarte mult tuturor raportorilor din umbră, coraportoare mele și tuturor celor care au luat parte la acest efort. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc foarte mult! Înainte de a începe votul, am o singură observație. După ce vom verifica prezența în sală, doresc să menționez următorul lucru. Este posibil ca din partea verzilor să avem doar două voturi. Știți acest lucru. În regulă. Mulțumesc mult. Văd că sunteți trei prezenți în sală. Vă mulțumesc. Îmi pare rău, trebuie tot timpul să calculez. Dar pare că susțineți raportul cu tărie. Și că tot grupul este aici. Vă mulțumesc. Deschidem votul. Și este la fix tocmai cum aveam în program, la 9 și jumătate. Începem cu compromisul A1 pentru, împotriva. Deci cine este împotriva? Vă mulțumesc, se adoptă. Trecem acum la A2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 6 bară 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, care se află undeva prin document, l-am găsit, deci compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 bară 1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 Trecem la amendamentul Econ 15. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 749. Pentru. împotriva Abțineri. Se respinge. Trecem la LIBE 52. Nu. Se corectează doamna președinte devine caduc și trecem la A14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă doriți, putem să verificăm electronic. Compromisul A15, vot electronic, deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Cu 15 împotrivă și 22 pentru. Acum trecem la compromisul A16. A16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 974. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm electronic. Deci amendamentul 974, deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Compromisul A18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A20. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21 bară 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21 bară 2 devine caduc. Și trecem la amendamentul 59. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am terminat prima parte de pe lista de vot. Felicitări! Trecem acum la partea a doua. Repet, deoarece ați primit în acest fel listele de vot și de aceea menționez și părțile la care ne aflăm. Începem cu compromisul 8, 20, A22 pentru împotriva abținere adoptat. Compromis A23 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromis A24 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A25, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A26, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A27, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A28 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A32 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. Compromis A33 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis A34 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis A35 pentru, abținere adoptat. Trecem la MV 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12.95 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1296 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1297 și libe 81 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 1298 și 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptate. Live 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 1300 și 38 pentru, împotrivă, abțineri, respinse, live 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromis A37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1322, Libe 86, 1332 și FEM 41 împreună, cât și, ba nu, e un amendament diferit, doar acestea patru, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Urmează 1323 pentru, împotrivă, abținerii. respins. 1324 și FEM 40 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 87, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1325 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1326 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. Da, e caduc 1328 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. 1330 și Libe 88, împreună pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 1331 pentru împotrivă abțineri respins. 1333 caduc, 1334 pentru împotrivă abțineri respins. 1336 pentru împotrivă abțineri respins. 1337 pentru împotrivă abțineri respins. 1338 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisa 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la libe 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisa 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A45 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1369 împreună cu 1371 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 1370 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că e adoptată, dar haideți să verificăm. Verificare electronică 1370 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. În 1372 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. 1375 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 1374 a fost retras, 1373 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1377 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1378 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1379 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1380 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis A50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la 1391 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis A52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A54 pentru. Împotrivă. Abțineri. M-a adoptat. Compromis A55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 1393 bară 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum Trecem la 1424 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1426 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1425 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1423 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 1428 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 1429 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 1430 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 1431 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 85 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1435 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la tran 35 pentru, împotrivă, pot să vă rog să vă ridicați mâinile. Tran 35 pentru. Bine, împotrivă. Tran 35. Haideți să verificăm, pentru că e un haos total. Tran 35, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Respins. Bine, mulțumesc foarte mult. Compromis a 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 1449. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vreți să verificăm? 1449 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul, respins. Următorul, 1450, pentru, pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 1452, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1453 pentru. Împotriva abținerii Respins. 1453 pentru. Împotriva abținerii Respins. Tranie caduc a fost respins. 1454. Da. E caduc și trecem acum la aceste trei amendamente. 1455, 1463 și 1464 împreună pentru, împotrivă, abțineri respinse. Compromis 60, a, 62 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis a 63 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendament 1507 Da, 1507 votăm la ansamblul său pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis A64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 1508 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1509 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1510 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum patru amendamente identice, 1511, FM 44, 1512 și Libe 107 pentru, împotrivă, abțineri, respinse, 1513 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 1514 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1515 pentru. împotriva abțineri. Respins. Votăm 1516 și Agri 30 împreună pentru. împotriva abțineri. Respinse. 1518 pentru. împotriva abțineri. Respins. 1519 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromis A67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A68 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la 1571 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis A70 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 1582 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1583 și Libe 110 împreună pentru împotrivă abțineri respinsă. 1584 pentru, împotriva, abțineri, respins. Buget 34 pentru, împotriva, abțineri, respins. 1586 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 1588, corect? Da, 1588 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1590 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1591 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1592 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 1593 pentru, abțin, împotrivă, abțineri. Respins. 1595 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 1596 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 1597 și Libe 111 pentru, împotriva abțineri respins. 1599 pentru, împotriva abțineri respins. 1601 pentru, împotriva abțineri respins. 1602 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromis A75 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1617 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1618 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1619 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la compromis A84 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A85 atât de multe pagini. E bine, a85 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis A86 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 96 împreună cu 1759 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptate. 1760 pentru, împotrivă, abțineri respins. 1761 pentru, împotriva, abțineri, respins. 1762 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromis A90 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromis A90. Compromis A91 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 1774 împreună cu Libe 115 pentru potriva. Abțineri se respinge. 1775 și 1776 pentru împotriva. Abțineri se resping. 1778 pentru împotriva. Abțineri se respinge. 1779 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm împreună patru amendamente de la 1780, 1781, 1782, 1783. Cine este pentru aceste amendamente? Potriva, țineri. Sunt respinse. Compromisul A99 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 98. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1810. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis A102. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis A104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul A105, iarăși mai multe pagini de parcurs. Deci, compromis A105, cine pentru, împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromis A106 bară 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul A106 bară 2. Pentru. Repet, spune președinte A106 bară 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Compromisul A, 106, bară 2, vot electronic. Votul e deschis. Și votul e acum închis. Și se respinge. Știți ce ați votat? Știți cum ați votat? Toată lumea știe cum a votat? Impresionant, spune președinta. Bun. Deci se respinge. Acest compromis se respinge așa încât continuăm cu amendamentul 1620. Deci continuăm cu amendamentele din moment ce compromisul a fost respins scris. 1620. Cine pentru? președinte. vă explic. Din moment ce am respins compromisul 23 la 11, deci atunci trebuie să parcurgem și să votăm fiecare amendament inițial inclus în compromis. Iată de ce acum votăm primul amendament din acest fost compromis, 1620. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Celelalte două devin caduce din cauza votului anterior. 120, amendamentul 120 devine caduc la rândul lui și atunci Uh, sărim direct la Agri 41. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 2004. Amendamentul 2004. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2005. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, cred că devine caduc. Se respinge, de fapt, se corectează președinta. Și acum trecem la cea de-a treia parte a listei noastre de vot. Aveți nevoie de o scurtă pauză? Which one?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 un amendament de la LIBE la articolul 13. Puteți găsi articolul 13, alineat 2. Îmi pare foarte rău, nu avem uh, numerotare la pagini, dar e din cauza ultimelor schimbări intervenite. Articol 13, alineat 2. Ați reușit să găsiți acest pasaj? Articol 13, alineat 2. Există două amendamente aici. Noi am respins primul, 749, și de aceea trebuie să votăm amendamentul LIBE 52. Ați regăsit uh, acest amendament pe lista de vot? Vă rog, cine este pentru LIBE 52? Cine împotrivă? Abțineri? și se respinge. Deci acum am încheiat primele două părți ale listei de vot. Repet, dacă aveți nevoie de o scurtă pauză, nu, bine, spune președinte, putem continua atunci dacă nu doriți. Și continuăm cu anexe, referiri și considerente. De aceea, compromisurile de acum au uh, uh, o numerotare diferită. Și începem cu compromisul X1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă și trecem la Ample 88. Împreună cu Ample 89, 90, 91, 92 și 93. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Și se adoptă. Amendamentul 2143. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Verificare totuși? Haideți la 2143. Vot electronic deschis. Și votul e acum închis. Se adoptă. Mulțumesc! Trecem atunci la amendamentul 125 și 2007. Identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 2008. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2009 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2144. Pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2011. Pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2012. Pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2148 împreună cu FEM 48 pentru, potrivă, abțineri, respinsă. 2150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2000 151 devine caduc și votăm Ample 94 pentru. Potrivă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doriți să verificăm? Atunci verificăm. Ample 94, vot electronic deschis. Vot închis și se adoptă. Amendamentul 2152 pentru împotriva abțineri se adoptă. 2153 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 2154 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2155 pentru împotriva abțineri se respinge. 2156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2157 pentru, împotrivă, abține. Haideți să verificăm. 2157 vot electronic deschis. Și votul e acum închis și se respinge. 2158 pentru împotriva abțineri se respinge 2159 pentru împotriva abțineri se adoptă Vreți să verificăm? Votul electronic e deschis. Și votul e acum închis. Și se adoptă. 2160 pentru împotriva abțineri. Se respinge 2161 împreună cu tran 66 pentru împotriva abțineri. Se adoptă Amendamentul 2162 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 2163 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 67 bară 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 67 bară 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 67 bară 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 2164 bară 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 67 bară 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 67, bară 5, pentru, potriva abțineri, se adoptă. Tran 67, bară 6, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 2164, bară 2, pentru, împotriva abțineri, se respinge. Tran 67, bară 7, pentru, împotriva abțineri, se respinge. Tran 67 bară 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 2168 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 2170 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. La 2170 vot electronic deschis. Și votul e acum închis. Se adoptă 2169 pentru împotrivă abțineri se adoptă Ample 95 pentru împotrivă abțineri se adoptă Ample 96 pentru împotrivă abțineri se adoptă Ample 97 pentru împotrivă abțineri se adoptă Ample 98 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ample 99 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2171 pentru, împotriva, pentru, pardon, pentru, acum împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2172 pentru împotriva abțineri se adoptă. 2173 pentru împotriva abțineri se adoptă. 2174 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 2175 și da. Cine pentru? Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm la 2175. Vot electronic deschis. Și votul e acum închis și se adoptă, iată. Mm, anticipat greșit. Se adoptă. Prin urmare, trecem la Ample 100. Cine pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 2176 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2178 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 2180 și 2181 identice. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. 2179 și împlă 105 împreună. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. 108 și 109 împreună. Cine pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. 126. Cine pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. 2013. Cine pentru? Împotriva. Țineri? Se adoptă. 2014 și 2015 împreună. Cine pentru? Potrivă. Abțineri? se adoptă. 127 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 128 împreună cu 2016 pentru, împotriva abțineri se resping. Ample 111 pentru, împotriva abțineri se respinge. 129 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2017 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 116 pentru, împotriva, abțineri, se, ad- se respinge, se corectează președinta. Libe 111, 116 este respins. 2019 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 2020 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 2021 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem acum. Avem patru sau șase amendamente identice da, șase amendamente identice. 1, 132, 133, 134, buget 1, agri 1 și atât. <laughs> Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? A, toate aceste amendamente sunt adoptate. Acum, libe 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge compromisul R1 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul R1A pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul R2 pentru împotriva abțineri se adoptă Libe 7 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul R4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul R5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 167 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Libe 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 2, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul R9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 168 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul R10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 5. 200 și 201 și 202 și 203 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul R13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul R14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul R15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul R16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R17. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul R18. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul R19. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul R20. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul R20A. Pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. Libe 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R24 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 277 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge, cred. Doriți să verificăm? Verificăm 277, vot electronic. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Compromisul R27 pentru împotrivă. Ținai se adoptă. Amendamentul 282 împreună cu FAM 9 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Empl 16 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul R30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 21. Următorul vot, Libe 21, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R34, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 286, împreună cu cont 4, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 291 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 296 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 297 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 298 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral din partea ALDE. Se opune cineva? Votăm amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm împreună 301 și Libe 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul se adoptă. Amendamentul 305 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R48A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 310 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 311 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 313 împreună cu cont 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi cer scuze, spune președinta. Amendamentul 313 împreună cu cont 6 se resping. Compromisul R58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 315 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul R61 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 322 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul R63 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul R64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 330 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 331 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 331, vot electronic, deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Compromisul R66A. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul R67. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul R70. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul R73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vom trece la votul final. Vot final, deschid votul. Închid votul. Raportul se adoptă. Felicitări! Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc raportorilor, consultanților pe problemele politică, tuturor grupurilor politice și dumneavoastră tuturor pentru munca noastră de astăzi. Am terminat ce aveam pe ordinea de zi pentru ședința de dimineață. Așadar, declar sesiunea de dimineață a Comisiei Regii închisă și ne revedem la ora 3 pentru a asculta prioritățile președinției României. Mulțumesc!